grecești și lire irlandeze nu este soluția care ne-ar permite să supraviețuim pe termen lung. Mulțumesc și acum domnul Kelly. As uh, an Irish MEP, it gives me no great pleasure to come in here this morning. Mulțumesc, domnule președinte.